Friends, we'll start the meeting. Uh, it's 10. Dragi colegi, vom începe ședința. Este deja 9 și 10. Sper să vină mai mulți colegi, dar oricum, uh, cei care sunteți prezenți, uh, sunt sigură că veți pune întrebări inteligente și dure domnului comisar după ce va fi făcut introducerea sa. După cum știți, um, întâlnirea de astăzi este o parte a dialogului structurat pe care îl avem cu Comisia și ne-am întâlnit deja cu vicepreședintele Dombrovskis, cu doamna comisar Tyson la începutul lunii mai. Acum spunem bun venit uh, domnului vicepreședinte Katainen. Mă voi opri aici și vă dau cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru această invitație, încă o dată aici, în fața dumneavoastră. Aș vrea să aud și părerea dumneavoastră, deci uh, nu numai întrebări, ci și răspunsuri pe mai multe teme și priorități. Însă, înainte, am să încep prin a prezenta procesul uh, uh, cărții albe. Este foarte important să înțelegem, pentru că odată ce Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană, nu înseamnă că vom continua ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Suntem uh, uh, responsabili și avem chiar obligația să uh, definim noua Uniune cu 27 de membri. Și știm că peste câteva luni, probabil că la toamnă, ne vom afla în mijlocul procesului în care multe uh, domenii uh, de politici vor merge mai departe și sunt sigur de un lucru și anume că măcar Uniunea uh, economică și monetară, dimensiunea socială și apărarea sunt cele trei elemente care vor merge mai departe, pentru că avem multe propuneri din partea statelor membre, din partea grupurilor politice și ne aflăm într-un uh, Uh, dialog dinamic, uh, care este foarte pozitiv. În urmă cu uh, câțiva ani, în urmă cu câteva luni chiar, ne aflam în mijlocul unei crize existențiale. Practic, întreaga Uniune și instituțiile lucrau pentru viitorul Europei și cu toții ne ocupam practic de gestionarea acestei crize pentru a salva în măsura posibilului ceea ce se putea. Unii probabil că se gândeau chiar că acesta ar fi fost uh, începutul sfârșitului. Însă se pare că nu este așa. Și există și provocări la nivel extern care au avut consecințe asupra situației actuale. Iar impresia mea este că, de fapt, aceste provocări externe ne-au făcut să ne unim mai mult. Mulți consideră că uh, având în vedere că lumea a devenit atât de nebună pe cât a devenit, avem nevoie de o, un răspuns responsabil. Avem nevoie de cineva care să creadă în multilateralism, în economia de piață, în spații deschise, care dorește să promoveze globalizarea și să uh, se bazeze pe valori, nu doar pe interese. Trebuie să existe o putere politică la nivel global pe care să te poți bizui. Și de altfel, m-am întâlnit cu multe delegații și chiar și în afara Europei și a fost încurajator să văd că în multe părți ale lumii, țări din Asia, dar nu numai, de asemenea din uh, zona Golfului și din America de Sud, se pare că multe țări consideră că acum ar trebui să își sporească legăturile cu Europa. Pentru că sunt de acord și partajează uh, valorile noastre asupra ceea ce trebuie să se întâmple. Și chiar dacă avem dezacordurile noastre câteodată, chiar dacă există diferențe la nivelul pozițiilor partidelor politice, avem uh, aceeași perspectivă de viitor. Și, practic, s-a trecut de la această criză existențială de gestionare a crizei către o uh, perspectivă de viitor în Europa. Tocmai de aceea este atât de important să vorbim despre viitorul Europei, să vedem ce așteptăm de la el. Și îi încurajăm pe cetățeni să ne spună ce așteaptă de la Europa. Pentru că nu trebuie neapărat să cunoască diferențele între instituții, câteodată e destul de greu să o faci, dar principalul este să încurajăm uh, guvernele, parlamentele naționale, statele membre, cetățenii în special să ne spună ce vor ei de la Europa pe viitor. Așteaptă mai multă securitate, mai multă justiție socială sau ce așteaptă de la Europa? Probabil că știți că am publicat această carte albă și mai multe uh, documente de uh, reflexie și ar vrea să menționez în special documentul referitor la uh, efectele pozitive ale globalizării, pentru că aici se vede care este poziția Comisiei referitor la globalizare și un alt document referitor la dimensiunea socială. Globalizarea, schimbările tehnologice, practic, schimbă cu o viteză nemaipomenită viața noastră. Și unii în Europa probabil că uh, nu sunt de acord cu acest proces. E clar că este un proces care nu poate fi inversat și nu poate fi oprit. Uniunea Europeană ar trebui să modeleze această globalizare în funcție de valorile și interesele noastre. Trebuie să profităm de pe urma ei, utilizând mijloacele globalizării pe piețe uh, și prin tehnologie pentru a întări și mai mult uh, proiectele noastre, drepturile noastre și bunăstarea oamenilor. Globalizarea este o sursă de anxietate, însă, în rândul cetățenilor noștri. De aceea este important să abordăm această problemă și să ne asigurăm că, într-adevăr, putem profita de pe urma acestui fenomen. Faptele, dovezile sunt clare, economia și mediul de afaceri au avut de profitat uh, de pe urma globalizării. Oamenii uh, pot călători, trăi și învăța în alte state și pot interacționa unii cu alții pe internet, pot partaja ideile, cultura, experiențele lor. Studenții au acces uh, la cursuri din universități din lumea întreagă, de exemplu online. Țările pot produce mai mult cu mai puțin, specializându-se în uh, acele dimensiuni uh, unde sunt uh, mai bune și exploatând economiile la scară globală. Companiile au interacțiuni globale și exporturile uh, au crescut pentru bunuri de calitate și servicii de calitate. Și asta nu doar pentru companiile mari a fost benefic, ci și pentru IMM-uri, pentru că 80% din exportatorii europeni practic sunt uh, IMM-uri și un miliard de euro de exporturi uh, susțin 14.000 de locuri de muncă. Aceste beneficii e clar că nu uh, vin automat uh, și nici nu sunt distribuite în mod egal între regiunile sau cetățenii europeni. Costurile sunt de multe ori localizate, unele regiuni sau unele industrii au fost afectate mai mult decât altele. Cererea de muncă calificată a crescut, a scăzut uh, pentru cei care sunt mai puțin calificați. Aceștia se luptă să găsească un loc de muncă, mai ales dacă e vorba de achiziționarea de noi capacități. De asemenea, este important să spunem că globalizarea în sine nu a creat perdanți sau învingători, însă depinde de cum este modelată această globalizare. De aceea este important ca Uniunea să rămână împreună și să poată modela direcția pe care o ia în globalizarea. Avem uh, puterea să modelăm globalizarea în funcție de nevoile noastre, de exemplu atunci când vorbim de comerț bazat pe reguli. Diviziunea între regiunile mai puțin avansate și mai avansate se va mări dacă guvernele nu vor face investiții în educație și dacă nu vor oferi uh, capacitățile necesare cetățenilor, dacă nu vor reglementa în funcție de nevoile lor. Este esențial să rămânem împreună pentru ca societățile noastre să reziste mai bine. În primul rând, aceasta are și o dimensiune economică, pentru că economiile noastre trebuie să-și crească competitivitatea pe piețele globale, acesta fiind elementul de bază pentru a avea locuri de muncă și a asigura bunăstarea cetățenilor. Însă reziliența, rezistența are și o dimensiune internă, dacă vorbim despre cetățeni. De aceea avem nevoie de investiții suplimentare în educație și în capacități. Învățarea de-a lungul vieții este esențială. Acces la învățământul de calitate este esențial de asemenea pentru a redistribui bogăția în societate și pentru a oferi oportunități tuturor. Atâta timp cât vor exista diferențe mari în ceea ce privește calitatea educației oferite și mai ales în ceea ce privește trainingul pentru formatori, nu ne putem aștepta la prea multe pentru că nu putem ajunge așa la o societate durabilă și echitabilă. În special pe acest punct aș vrea să uh, pun accentul aici. Deci, asta înseamnă că trebuie să uh, pregătim problema abilităților. Anul trecut am lansat o agendă a abilităților pentru Europa, cerând autorităților locale, uh, partenerilor privați, celor care lucrează pentru societatea civilă, să lucreze împreună pentru a îmbunătăți capacitățile în Europa și pentru a ține pasul cu nevoile în schimbare pe piața muncii și în societate în general. Această agendă dorește să asigure că toți oamenii sunt bine pregătiți pentru a face față unor schimbări rapide și uneori neașteptate în societățile noastre. Nu există o contradicție, practică între uh, setul de abilități de care e nevoie pentru a fi un bun antreprenor sau uh, pentru a avea un loc de muncă bun sau pentru a fi un cetățean activ și bine integrat în societate. În această agendă a abilităților, Comisia a făcut multe propuneri pentru a îmbunătăți calitatea și pertinența acestei formări și uh, posibilitatea de a avea o mai bună comparabilitate la nivel european. Aș trece acum la pilonul uh, european al drepturilor sociale. Documentul referitor la dimensiunea socială nu este singurul pe această temă. Am adoptat și pilonul european al drepturilor sociale. Principiul fundamental al integrării europene ar trebui să aducă beneficii și progrese pentru cetățeni și acesta a fost elementul de bază al succesului UE. Modelul social pe care îl avem este unul de succes. Europa este societatea cea mai egalitară la nivel mondial și aceasta uh, ne face să reușim. În ultimii 10 ani, diferența la locul de muncă între femei și bărbați a scăzut cu 30% și suntem pe drumul uh, unei creșteri economice și a, a mai multor locuri de muncă. Avem 232 de milioane de angajați în Europa. Este numărul cel mai mare la care am ajuns vreodată și cu, totuși, cu toate acestea sunt încă multe provocări. În primul rând, digitalizarea și îmbătrânirea populației noastre. Dacă nu se rezolvă aceste probleme, ele reprezintă o amenințare pentru modelul social și ar putea să ducă la inegalități și mai mari. Pilonul European al Drepturilor Sociale propune un pact pentru a îmbunătăți uh, ocuparea în Europa pentru a face față celor două probleme. E nevoie de o protecție socială eficientă pentru că oamenii să găsească locuri de muncă uh, decente investiții centrate pentru a spori incluziunea socială pentru acele categorii mai uh, defavorizate, printre care și migranții, vor trebui să ducă la o întărire a coeziunii sociale. Statele membre trebuie să facă față acestor provocări și să hotărească cum pot uh, reforma sistemul de protecție socială. Însă n-ar trebui să uităm că pentru toate aceste politici e nevoie de investiții semnificative din partea guvernelor, care pot fi finanțate doar printr-o economie uh, competitivă și puternică. Iată de ce este important să ținem cont de faptul că cele două merg mână-mână. Semestrul european va fi în continuare un instrument uh, esențial în uh, acest pilon Acesta se va baza pe conținutul social pe care îl avem deja în semestrul european, pentru că dimensiunea socială și ocuparea au fost întărite în mod considerabil. Aș spune acum în încheiere și câteva cuvinte legate de rolul semestrului european. Recomandările specifice pe țară din ultimii ani s-au centrat uh, în mod special pe incluziune. Inegalitățile nu numai că divizează societățile noastre, ci uh, pun în pericol competitivitatea și creșterea economică. E nevoie de uh, piața muncii, uh, productivitate și performanță economică și pentru asta investițiile sunt absolut cruciale. Pentru a avea mai multe și uh, mai bune joburi, e nevoie de astfel de investiții pe viitor ritmul uh, rapid al schimbărilor tehnologice ne face să fie necesară îmbunătățirea educației, a trainingului, incluzând aici uh, și formarea vocațională, educațională și formarea de-a lungul vieții. Astfel de reforme includ și noi oportunități uh, de ocupare și capacități mai bune pentru forța de muncă. Promovarea Uh, unei forțe de muncă sănătoasă și bine formată este esențială. Îmbătrânirea populației în Europa reprezintă un risc suplimentar pentru societatea noastră. De aceea recomandăm să se facă o reformă a sistemului de pensii, a pieții muncii și să avem politici pertinente pentru ca toată lumea să poată fi integrată pe piața muncii. Reducerea sărăciei și rezolvarea inegalităților din punctul de vedere al veniturilor pot fi realizate prin asigurarea uh, unui venit minim și prin îmbunătățirea capacităților. De asemenea, prin rezolvarea problemei inegalității de șanse și printr-un acces mai bun la educație de calitate, la îngrijiri pentru copii, uh, case, acces la educație și așa mai departe. Venitul de bază a fost uh, inclus ca parte esențială în programul finlandez în 2015 pentru a putea remodela sistemul de asigurări sociale, ținând cont de schimbările pe piața muncii. Acest experiment va vedea cum putem face ca sistemul să-i ajute mai mult uh, pe beneficiarii acestor ajutoare și să fie mai eficient pentru a oferi stimulente de muncă în conformitate cu recomandările specifice pe țară. Sistemul de ajutoare sociale din Finlanda este caracterizat uh, printr-o interacțiune între diversele ajutoare existente, uh, care ajută în special anumite categorii defavorizate. Studiile preliminare vor fi de ajutor pentru a vedea cum funcționează aceste scheme și ce efect uh, pot avea asupra comportamentului uh, pe piața muncii acestor beneficiari. De aceea, Comisia dorește să se centreze foarte puternic pe uh, abilități, pe mobilitate socială și așa mai departe. Statele membre însă trebuie să-și asume acest angajament. Dacă dorim cu adevărat uh, să promovăm într-o economie digitală, trebuie să fim competitivi, să avem o societate rezistentă și să îi ajutăm pe cetățenii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare introductivă. Avem câțiva coordonatori prezenți în sală și am să încep cu cei care sunt prezenți, bineînțeles. Câte două minute pentru fiecare dintre dumneavoastră. Domnul Becker, vă rog. Thank you very much, Mrs. President, and, uh, the... Mulțumesc, uh, doamna președinte. Bun venit uh, și mm, celor, uh, acelor cetățeni europeni, număr mare, care ascultă această difuzare cu vicepreședintele Katainen. Mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră și pentru faptul că ne-ați uh, spus că vreți acum să se creeze Europa a celor 27, în care <clears throat> vreți să includeți și Europa socială. Noi ne gândim însă ca PP că acest lucru ține de subsidiaritatea statelor membre și este valabil pentru multe domenii ale politicii sociale. De asemenea, trebuie să ne concentrăm și asupra globalizării. Europa trebuie să-și mențină competitivitatea pe de o parte și pe de altă parte să-și mențină și rolul de lider ceea ce privește Uniunea Socială. Educație, aptitudini, calificări, standarde înalte, până la urmă, um, capacitatea de a putea fi angajat este factorul cheie, care, evident, se câștigă prin educație. Trei întrebări aș dori să formulez. Constatările din uh, raportul special al cursii de Conturi în ceea ce privește garanția pentru tineri arată că rezultatele nu sunt neapărat ambițioase. Cauza fiind poate și programele prea puțin ambițioase ale unor state membre ceea ce arată că programul european este unul bun, însă statele membre nu-și fac treaba. Cum credeți că ar trebui procedat nu doar pentru a garanta finanțarea pentru această, acest program pentru tineret, dar și pentru a o face să funcționeze, a-l face să funcționeze mai bine. Sau, cu alte cuvinte, cum credeți că s-ar putea pune mai multe presiune asupra guvernelor statelor membre? A doua întrebare. Natura activității se schimbă în uh, lumea digitală. Și asta nu se întâmplă doar pe viitor, se întâmplă deja de astăzi și de aceea trebuie să ne adaptăm toate obiectivele și măsurile politice. Ce ne putem aștepta din partea Comisiei în această direcție pentru a face față de evoluțiilor actuale în mod corespunzător și la nivel european? Aveți deja idei concrete? Și există și un calendar în acest sens? pe această chestiune a digitalizării pieței muncii și pieței sociale. A treia întrebare se referă la pilonul european pentru drepturi sociale, care este un program foarte important. Există 20 de principii și o propunere legislativă cu privire la echilibru între viața profesională și cea privată ce statut juridic până la urmă poate obține acest pilon social? Ce statut juridic are în momentul de față? Ne puteți da mai multe informații în acest sens? Idei concrete vis-a-vis -vis la ce să ne așteptăm? Și, în fine, în încheiere, aș dori să-mi exprim uh, satisfacția vis-a-vis -vis de calitatea și uh, Uh, cooperării cu doamna comisar Tyson. Trebuia spus și acest lucru. Mulțumesc. Evelyn Regner o <clears throat> înlocuiește pe doamna Steinrück. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar, domnule vicepreședinte, pentru cuvintele de reflexie pe care ni le-ați spus. Avem nevoie de o putere politică pe care să ne putem baza. Împărtășim acest lucru în Uniunea Europeană au transversat cel mai bine criza acele țări care au și un stat social puternic. Sunt și cele mai performante din punct de vedere economic. Deci nu există o contradicție aici. Flexibilitatea și siguranța se autocondiționează. iată avem uh, o piață internă, avem patru libertăți, însă în dreptul muncii, drepturi fiscale, dar și multe alte domenii, există sisteme naționale foarte fragmentate. Asta în condițiile în care în Europa inegalitățile, în loc să scadă, cresc. Deci aceea e nevoie ca și Comisia să acționeze. De aceea vă rugăm să aveți uh, o viziune atunci când vorbiți de pilonul social. De aceea câteva întrebări și uh, propuneri adresate dumneavoastră. Ați spus uh, ceva despre diferențele între femei și bărbați. Spuneați că diferențele se micșorează. Însă nu ne comparăm cu anul 1960 și suntem în 2017 și cred că se impune să nu mai avem uh, răbdare. Uniunea Europeană a făcut multe pentru a reduce aceste diferențe și există și o serie întreagă sau se impune demararea unor uh, propuneri legislative concrete, precum directiva antidiscriminare, care de mult uh, așteaptă condițiile de muncă decente. Așteptăm aici un cadru juridic. Constatăm că oamenii se confruntă cu din ce în ce mai multe probleme. Avem nevoie așadar de o strategie împotriva sărăciei, avem nevoie de o garanție pentru copii, trebuie să existe pași juridici în acest sens și trebuie create și condiții de muncă decente cu un nucleu clar de drepturi sociale și în domeniul muncii, care să fie mai mult decât o notă de subsol în legislația europeană și să schimbe într-adevăr situația oamenilor. O altă întrebare, care este situația cu asigurările sociale? Constatăm că tocmai în contextul propunerii pentru cardul de serviciu, uh, directiva cu privire la detașare și regulamentul 883, e important să corelăm aceste idei. Știm că asigurările sociale țin de competențe naționale, dar se impune ca și Comisia să se implice aici, tocmai în contextul agendei digitale. De ce să nu există un card de asigurare digital european și astfel încât uh, fiecare angajat uh, care plătește contribuții sociale în Uniunea Europeană să poată fi găsit și verificat pentru un simplu click. Există probleme la controlul acestor chestiuni, de aceea vă întreb ce aveți în vedere în acest sens. Ne-ați uh, amintit niște titluri frumoase, dar tocmai acum, la mijlocul unei perioade legislative, uh, este nevoie de propuneri legislative care să vină cu o valoare adăugată pentru cetățeni. Mulțumesc, domnul Șambon. Buenos días y muchas gracias, señora presidenta. Bună dimineața tuturor și Mulțumesc. Bine ați venit, domnule vicepreședinte al Comisiei. Aș vrea să preiau puține din ideile dumneavoastră. În ceea ce vrește principala noastră prioritate, șomajul în rândul tinerilor. Când am pus, am stabilit acest fenomen ca prioritate, unii s-au plâns pentru că ei credeau că poate nu acordăm suficientă importanță altor aspecte. Dar nu, e important, e un fenomen pentru care are nevoie de timp. Însă e în continuare principala noastră prioritate, deoarece tinerii de astăzi reprezintă viitorul Europei. E o realitate fizică inevitabilă, deci trebuie să-i pregătim pe acești tineri pentru a-i pregăti ca cetățeni. Ceea ce se întâmplă e că aici avem două dimensiuni uh, temporale, una care se, bază pe, se bazează pe educație, pe pregătire, pe pregătirea profesională și spuneam că aici Comisia trebuie să-și sporească eforturile. Însă asta e soluția pe termen mediu și lung. Și sper să găsim această soluție. E bine, șomajul rândul tinerilor e un fenomen cu care tot ne confruntăm, deoarece aceasta e realitatea de zi cu zi a milioane și milioane de tineri care sunt excluși din societate. Așa stau lucrurile. Sunt afectate anumite uh, zone din Europa, uh, de aceea cei din alte regiuni cu greu uh, se gândesc că asta ar fi o problemă atât de mare. Însă este o mare întrebare deci trebuie să combatem acest șomaj în rândul tinerilor și problema copiilor uh, care sunt excluși și asta trebuie să se facă prin politici economice. Trebuie să fim mult mai ambițioși în timpul semestrului european și să cerem investiții și investiții cu randament înalt în lumea ocupării. Investiții fizice concrete și referitor la politicile de impozitare, nu spun fiscal. Însă politici de impozitare redistributive, orientate în mod special către crearea de locuri de muncă pentru tineri acolo unde există aceste zone cu șomaș atât de crescut. De asemenea, dumneavoastră ați vorbit despre pilonul social ca un proiect major. Îl salutăm. Cred că Parlamentul a produs o bază fundamentală, însă pilonul social, care și el e ceva ce se dezvoltă pe termen mediu, nu are ca scop combaterea inegalităților. Asta se va face prin politicile economice. Pilonul social trebuie să ne asigure că cetățenii europeni se bucură de o demnitate minimă ca persoane. Deci e o bază pentru niște condiții de participare egale, level playing field. Toate problemele pe care le avem cu lucrătorii detașați, cu marele diferențe de salarizare, cu problemele de pe piața muncii, toate astea se vor soluționa în momentul în care vom avea niște baze sociale minime doar pentru că deții cetățenia europeană, indiferent de unde te afli. Asta ne va asigura acest pilon social european. Și făcând legătura cu inegalitățile așa, ce poate face Uniunea Europa? Două lucruri. Pentru a include persoanele, pentru a combate inegalitățile și pentru a asigura un prag minim de drepturi două lucruri. În primul rând, să construiască o structură de solidaritate eh, europeană, să o inventeze cum poate. Însă nu putem justifica că, uite, creăm un fond pentru apărare, foarte bine, sau alt fond pentru a ajuta băncile care ne-a ajutat, însă pentru a asigura acest prag minim, uh, <laughs> de exemplu, de alocații de șomaș pentru toată lumea, nu, Uh, nu ai cum să explici că e imposibil de făcut. Și în al doilea rând, știu că nu toată lumea va fi de acord, însă mi-mi place să spun lucrurilor pe nume. Principiul subsidiarității nu are cum să fie niciodată o scuză pentru a um, menține inegalitățile. Faceți ce faceți, vorbiți cu statele membre, cereți, serviciul, cereți avizul serviciului juridic, însă trebuie să facă ceva Uniunea Europeană pentru a întrerupe acest lanț al inegalităților. Și o întrebare foarte tehnică acum. Dumneavoastră, în engleză, vorbeați de basic income, venit de bază. Eu cred că vă uh, refereați la venitul uh, minim, minimum income. Teoria venitului de bază universal, care să fie pentru toată lumea, e ceva mult mai complex, mai costisitor și cred că ăsta e viitorul. Însă venitul minim în Europa, ca drept, cred eu că trebuie să fie ceva ce se va întâmpla în viitorul imediat. Vă mulțumesc! Uh, does Rina Roniakari wants to have the floor? Mulțumesc. Doamna Roniakari. Mulțumesc. Ne bucurăm că sunteți astăzi aici și ne-ați uh, prezentat câteva din planurile dumneavoastră. În ceea ce privește pilonul social, mi se pare Uh, interesantă crearea acestei legături între semestrul european și pilonul social. Colegii s-au referit deja la acest lucru, însă noi considerăm că sărăcia în rândul copiilor, inegalitățile, dificultățile de a găsi un loc de muncă s-au amplificat prin semestrul european. Și acum întrebarea. Pilonul social va avea uh, prioritate în fața semestrului european dacă apare un conflict? Cum puteți să vă asigurați că cele două teme funcționează bine în paralel, pentru că s-ar putea să apară diferențe și contradicții între obiectivele celor două. Și aș dori să mă întreb uh, dacă aveți și alte planuri în pregătire. Spuneați ceva de propuneri legislative. Va veni Comisia cu propuneri în acest sens pe pilonul social? și cum considerați uh, propunerile sindicatelor, cum că lucrătorii ar trebui să aibă prioritate pe piața internă? Știu că este o cerință formulată de sindicate de mai mult timp. Care este poziția Comisiei? Și acum, în ceea ce privește economia circulară, economia partajată. Vreți să faceți și aici o propunere? Pentru că Sigur, există interese ale antreprenorilor și ale lucrătorilor. Poate face ceva comisia atunci când este vorba de aceste economii bazate pe platforme? Doamna Ribeiro, mulțumesc. Este o plăcere să vă avem astăzi aici printre noi. Cu intervenția dumneavoastră de astăzi, iată, putem avea ceva speranțe pentru viitorul Europei, pentru că intervenția dumneavoastră pune în centrul uh, acțiunii noastre cetățeanul. Dată fiind criza de identificare cu Uniunea Europeană, această criză n-ar fi fost atât de gravă dacă ne-am fi îngrijit să punem toate politicile noastre în serviciul cetățeanului. Și dacă am fi avut grijă să informăm constant pe cetățeni de faptul că Europa se preocupă de soarta lor și că până la urmă Europa nu este decât uh, un uh, tot pentru cetățeni. Cred că este nevoie de a găsi o abordare transversală pentru a găsi o, un echilibru între politica socială și cea economică a Uniunii Europeană. Însă trebuie să ținem cont de faptul că astfel de politici nu ajung zi de zi la cetățean și atunci când o fac, uh, nici măcar nu-și dau seama. Sigur că nu este o responsabilitatea exclusivă a Comisiei Europene. Deseori ține de competența statelor membre. Așa cum spunea domnul Barroso, avem tendința să naționalizăm toate virtuțile Uniunii Europene și să europenizăm toate problemele. Tot uh, ce e pozitiv pentru cetățeni e, sigur, meritul guvernului naționale și tot ce vine de la Bruxelles e negativ. Uh, Misiunea noastră este să schimbăm situația, informându-i pe cetățeni cu privire la toate politicile pe care le susținem și care se adresează cetățenilor. Cetățenii trebuie să-și dea seama că Uniunea Europeană este de partea lor. Să ne gândim de pildă la fondurile din politica agricolă comună. Agricultorii trebuie să înțeleagă că subvențiile lor nu vin de la guvernele naționale, ci de la Uniunea Europeană la fel cum uh, ajutoarele pentru uh, șomeri și uh, șomerii tineri și uceniciile pentru tineri provin de asemenea din programe europene. Trebuie să facem acest lucru pentru că dacă nu, guvernele naționale vor continua să-și atribuie tot ce este bun Asta este strategia pe care trebuie să o urmărim pentru viitorul Europei pe care intenționăm să o construim, pentru că altfel Bruselul va rămâne această entitate abstractă pentru cetățeni. La acest capitol al comunicării cu cetățenii, Europa uită oarecum de zonele care se află la mare distanță. În Portugalia, din păcate, avem, am avut această mare tragedie datorată incendiului din pădure. Mulțumim pentru cuvintele de susținere. Însă zonele rurale Mm, acum este în pregătire și cadrul financiar multianual pentru următorii ani. Politicile noastre trebuie să adreseze și acestor cetățeni și guvernele naționale, când programează programele lor operative, trebuie să aibă grijă și de aceste zone. Trebuie să avem grijă că să existe alocări și pentru aceste alocări și pentru aceste zone rurale îndepărtate de centru, pentru că dacă nu, nu vom ține cont de inegalitățile din teritoriu. Atunci când vorbim de Uniunea Europeană, trebuie să ne gândim și la coeziune, pentru că în, în pregătirea următoarelor semestre europene, în viitoarea perspectivă financiară, nu ți, se ține cont de faptul că nu vom realiza Europa cetățenilor dacă nu vom avea politici care să comunice bine toate politice europene. Mulțumesc, Javi Lopez. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc vicepreședintelui Comisiei pentru explicații și pentru prezentarea viziunii uh, dumnealui pe care o împărtășesc după anul trecut care a fost atât de dificil, Uniunea Europeană are șansa acum să se reorganizeze, să se restructureze. Are nu doar o șansă, ci și o răspundere eh, enormă pe scena internațională, deoarece unele din ideile pe care vrem să le susținem noi în lume, printr-o agendă determinată a multilateralismului, de deschidere a piețelor, trece prin nevoia de a impune niște norme globalizării și de a redistribui de beneficiile. Asta o facem noi. Dacă nu o facem noi, nu o va face nimeni. Deci avem și o șansă, dar și o mare răspundere. Se spunea despre cetățeni. Ce își doresc cetățenii? Ei bine, eu cred că își doresc o Uniune Europeană care să fie mai eficace, deoarece, din păcate, în ultimii ani nu am fost eficace. Nu a fost eficace mașinăria noastră nici în domeniul economic, unde au existat uh, probleme foarte mari de funcționare, cum ar fi probleme legate de moneda unică sau alt, în alte crize. Ce mai doresc cetățenii? O Europa mai dreaptă, s-a pus accentul și pe asta, mai dreaptă, deoarece știm că inegalitățile uh, distrug stabilitatea instituțională. Și de asemenea, va trebui să facem față și uh, îngrijorărilor pe care le au cetățenii legate de ceea ce se întâmplă în mare parte a lumii occidentale. Și să ținem cont și de îngrijorările cauzate de globalizare. Și asta o facem prin mecanisme de compensație internă în Europa, pregătindu-i pe cetățeni pentru așa ceva și prin construirea unei Europe mai puternice, cu influență mai mare în interior și în exterior. Dar pentru asta trebuie să avem o altă agendă instituțională a Comisiei. Grupul nostru are mai multe idei pe care le-a tot lansat în ultimele luni. În primul rând, pilonul social european, care Comisia acordă o relevanță mare. Acum să vedem cum anume această listă cu bune intenții va ajunge să fie într-adevăr ceva pus în practică de statele membre. Deoarece dacă vom avea un cadru de referință uh, stabilit de acest pilon social, uh, după aceea va fi nevoie de niște propuneri legislative concrete. Și pentru asta noi credem că e nevoie de o directivă decentă cu privire la condițiile de lucru. E o idee pe care noi am tot apărat-o socialiștii, deoarece piața muncii uh, e o mare sursă îngrijorărilor pe care le au cetățenii europeni acum. În al doilea rând, garanția pentru copii. E o propunere a Parlamentului, acum e la comisie, deoarece știți că situația copiilor reprezintă o mare risc social. Uh, E o idee care cred că merită apărată. În al treilea rând, s-a vorbit deja despre asta, cum reechilibrăm semestrul european și mai ales partea mai dură, procedura de dezechilibru macroeconomic. Aici există o mare capacitate de punere în aplicare. Deci cum o reechilibrăm? Reechilibrăm cu dimensiunea socială. Și de la începutul mandatului Comisia se ocupă de acest lucru. Acum am început să abordăm și alte aspecte din semestru, însă, în primul rând, partea cea mai dură trebuie echilibrată și, în al patrulea rând, ceva ce a fost uh, amintit aici. Cum facem față problemelor de sărăcie, de inegalitate, de excluziune socială? Și aici există o listă lungă de idei discutate. O schemă de venit minim sau posibilitatea de a crea o casă de prestații pentru șomaj la nivel european. S-a vorbit de foarte multe lucruri. Noi am propus ca din partea Comisiei Europene să existe și o carte verde în legătură cu această problemă. Acum, mai avem doi ani de mandat. Trebuie să vedem cum în acești doi ani vom putea lansa uh, câteva din aceste propuneri atât de bune, pentru că dacă nu o vom face, vom avea de plătit pe viitor. Încă două persoane, vreți să le ascultați? Bine. Doamna Cuneva. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru prezența dumneavoastră la această dezbatere cu noi. În aceste discuții încercăm să vedem care va fi viitoarea dumneavoastră agenda, cum vor arăta propunerile dumneavoastră. Și pentru că ne-ați spus că um, ocuparea este foarte importantă pentru dumneavoastră. Aș dori să știu care este părerea noastră vis-a-vis -vis de o inițiativă a unui număr de miniștri pentru chestiuni sociale. Aici se propune ca cheltuielele destinate um, programelor de șomaj să poată fi finanțate prin fonduri sociale sau prin altele și uh, ar trebui de asemenea să fie excluse din calculul deficitului conform pactului de stabilitate. ceea ce ar permite o stimulare a ocupării care suferă de pe urma măsurilor de austeritate. Ar fi și un fel de um, pai de care se poate agăța oamenii pentru a ieși din sărăcie. Cum s-ar putea proceda la nivel european astfel încât să putem uh, să-i scoatem pe intermediari din joc, pentru că oamenii au contracte cu acești intermediari și acești intermediari pe piața muncii sunt foarte dăunător pentru societate și duc la injustiție socială. Este o problemă foarte mare și vedem asta peste tot în Europa. Trebuie să existe o relație directă între angajator și angajat și să nu mai trecem prin acești intermediari. Dumneavoastră, în calitate de comisar pentru locuri de muncă, veți susține o inițiativă de genul celei descrise? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Hoț. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Pragnę podziękować Pani Przewodniczącej za... Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să Vă mulțumesc pentru invitarea domnului vicepreședinte și aș dori să-i mulțumesc domnului vicepreședinte pentru prezență. Desigur, în reflexia mea generală de început, aș spune că ați spus cuvinte foarte frumoase, ne sună foarte bine Ați spus că provocările interne și externe ar trebui să ne unească, să ne facă mai puternici și că valorile ar trebui să fie mai importante decât interesele și că acum Europa, după criză, merge mai departe în crearea viitorului. Din păcate, aceste cuvinte nu se traduc și în practica de zi cu zi și în acțiuni, pentru că ele nu uh, Uh, sunt susținute și de măsuri concrete. Poate că este o întrebare pur retorică, dar uh, o voi adresa. Aceste provocări externe chiar unifică Europa? Aceste cote obligatorii de relocare sau directiva cu privire la transporturi, care va distruge flota noastră de transport în, în Europa, cea poloneză pentru că în momentul de față suntem cea mai puternică flotă de transport în Europa, sau Europa cu cele două viteze care ne este adus acum de elitele europene, sau uh, pachetul energie sau directiva cu privire la îngrășăminte care va destabiliza fermierii noștri și agricultura noastră, sau politica agricolă comună, unde există în continuare inegalități în ceea ce privește ajutoarele, în special uh, um, ajutoare mult mai reduse pentru fermierii din sud-estul Europei sau Nord Stream 2. Credeți că aceste probleme ne unifică sau din potrivă creează o bază pentru ca noi să fim mai diferiți? Motonul nostru este unitate în diversitate, dar uh, nu vedem pus în uh, practică acest moto. Și apoi când vorbeați de pilonul social, Trebuie să ne amintim că, în conformitate cu principiul subsidiarității, revine statelor membre responsabilitatea pentru politicile de ocupare și sociale. Da, Comisia Europeană susține capitalul uman, lucrătorii, legislația pe piața muncii, da, de asta avem nevoie. Al nadmierda, nadmierda... Și să uh, întărim competitivitatea economiei europene, însă dacă vom interfera prea mult, s-ar putea să se dovedească contraproductiv. De aceea aș dori să întreb și să adică să subliniez de fapt că aceste acțiuni trebuie bine echilibrate. Integrare prin uh, progres social, da, așa cum ați spus, dar într-o manieră echilibrată. Și o ultimă chestiune legată de globalizare. Sigur că globalizarea aduce beneficii, dar vine la pachet și cu provocări și amenințări. Și, sincer să fiu, globalizarea de astăzi are câștigători și perdanți. Câștigătorii care uh, au toate beneficiile și perdanții care se confruntă cu uh, silul dictatorial al managerilor. Uh, globalizarea este un fel de societate darwiniană. Nu avem egalitate, doar cei mai puternici vor supraviețui. Deci, cuvintele frumoase trebuie dublate și de măsuri eficiente care să uh, integreze și să unească într-adevăr Europa. Însă noi nu vom permite ca Europa să devină o Europa cu două viteze. Mulțumesc, domnule Hoț. Am să dau acum cuvântul domnului vicepreședinte. Iată, deci, uh, foarte multe întrebări, dar cu siguranță veți putea oferi un răspuns complet tuturor. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să răspund grupat la întrebări. Și mă tem că nu vă voi putea da răspunsuri detaliate la toate întrebările. Poate doamna Tyson ar putea să facă asta, să mă voi strădui. Voi începe cu globalizarea. În unele țări, nu în toate, percepția generală e că globalizarea ca atare creează câștigători și perdanți. Însă nu e drept. Voi folosi Suedia ca țara doamnei președinte, drept exemplu. Este in, in top 3. Care ca nivel de bunăstare poate către primele trei țări. Motivul pentru care își permit o astfel de societate a bunăstării e că primesc bani din exterior. Suedia e un exemplu excelent de competitivitate externă, incluziune socială, bunăstare internă, vin la pachet fără incluziune și socială și fără securitate socială și fără o atitudine inclusivă la nivelul societății, Suedia nu ar fi fost competitivă în general. Și invers, dacă n-ar fi fost competitivă în exterior, dacă companiile sale n-ar fi obținut toate aceste afaceri în alte țări, care e condiția prealabilă pentru a aduce venit înapoi Uh, în, în uh, Suedia. Pentru mine, exemplul Suediei e o mărturie clară că globalizarea nu dezbină națiunile. Totul depinde de modul în care statele membre <laughs> își folosesc venitul pe care îl câștigă de pe urma globalizării. Suedia e o economie globală deschisă complet și în același timp una din societățile cu nivel de protecție socială uh, extrem de ridicat și corelația între cele două elemente e foarte puternică. De aceea sper ca politicienii să se concentreze pe lucrurile reale și să nu vehiculeze uh, idei găunoase, deci să se concentreze pe competitivitatea externă și pe coeziunea internă a societăților. Bineînțeles, e drept că într-o competiție globală unele fabrici se închid. Însă după aia trebuie să vezi, subvenționezi producția ineficientă sau vrei să investești în viitor? E o concurență constantă și o evoluție constantă. Rolul societății de bunăstare e să se asigure că cetățenii se pot adapta și că pot fi mai creativi, că pot fi cei care modelează viitorul și nu sunt doar uh, ținta evenimentelor care se întâmplă în exterior. trecerea de la o societate în stagnare către una dinamică e esențială. O societate care să fie dinamică și să știe să-și modeleze propriul viitor. Dacă suntem uniți sau nu. Bineînțeles că există diferențe în ceea ce privește uh, politicile și între diferitele state membre, însă acum suntem mai uniți decât am fost în trecut. Există chestiuni, cum ar fi cotele de refugiați, și de aceea Comisia a venit cu o propunere bazată pe valori. Vrem să avem grijă de viețile omenești, de ființe. Și credem că este corect să se împartă responsabilitatea. Asta se bazează pe valori. De asemenea, drepturile fundamentale sunt cruciale și, din nefericire, am ajuns într-o perioadă, cel puțin asta e părerea mea personală, niciodată nu aș fi crezut că UE ar fi putut să dea atât de înapoi în ceea ce privește drepturile fundamentale și statul de drept care sunt periclitate la noi. Eu mă gândeam că aceste vremuri erau apuse, însă iată că, din păcate, tot cu asta am ajuns să ne confruntăm. trebuie să abordăm direct aceste probleme. Dacă nu o facem și dacă nu credem în statul de drept, <laughs> nu avem nimic. Uniunea înseamnă o uniune a statului de drept, a valorilor. Chiar dacă unii poate spun că statul de drept poate fi interpretat diferit, <laughs> nu e asta o știință greu de înțeles. Avem mijloacele de a ne analiza sistemele. Există Comisia de la Veneția care emite recomandări țărilor pentru a-și uh, clădi niște sisteme bazate pe statul de drept. Garanția pentru tineret și garanția de combatere a șomajului și um, combinarea educației și um, capacităților. E drept că această garanție pentru tineret a funcționat bine în unele situații și nu atât de bine în alte țări. Ceea ce face acum Comisia, dincolo de alocarea de resurse, e să colaboreze mult mai îndeaproape cu statele membre pentru a le ajuta să pună în aplicare această garanție și să învețe de la alte țări care sunt bunele practici ce trebuie implementate bine, deci cum să implementeze bine politicile de muncă pentru această garanție. Unele critici uh, sunt corecte și încercăm să învățăm, să tragem învățăminte de pe urma acestor critici pentru a ajuta statele membre. În unele țări vă spunem că au funcționat foarte bine. Colegii din Spania cunosc mult mai bine situația decât o știu eu, însă am impresia că cel puțin în Spania garan- inițiativa Garanția pentru Tineret a dus la niște modificări și reforme ale politicii de angajare. Tinerii pot beneficia de pildă de pe urma anumitor politici de pe piața muncii. Nu e suficient, bineînțeles, în măcar s-au făcut niște transformări structurale legat de această garanție. Calitatea e mai importantă decât sumele de bani. It does not help if you pour fresh gasoline in. Deci foarte mult depinde de voința statelor membre de a-și reforma politicile de angajare sau de combaterea șomajului. Ce zis If I, if I was a dictator of Europe, the first thing is to, to uh, our member states educate. Dacă aș fi dictator eu, vorbim despre educație, că știți că tot am vorbit despre educație, eu le-aș impune statelor membre să-și reformeze sistemele de învățământ. Asta e cel mai important. Asta e chestiunea esențială pentru toată lumea, educația. E important pentru tineri, pentru a combate șomajul, însă e important și din punct de vedere a justiției sociale. Dacă e să ne uităm la zone rurale despre care vorbea doamna Ribeira, există politici specifice sectoriale pentru zonele rurale. Însă putem îmbunătăți nivelul de trai în zonele rurale dacă politicile noastre orizontale sunt adecvate. De pildă, calitatea educației. Există țări și regiuni în care calitatea uh, învățământului uh, la sat e mult mai proastă decât la oraș. Și nu există niciun motiv ca să se întâmple așa ceva. Acești profesori formați la fel ar trebui să ofere aceleași uh, servicii, aceeași calitate a serviciilor, să din păcate nu așa stau lucrurile. Um, my personal mission in commission, or one of them, Unul din rolurile mele la comisie a fost să includ chestiunile ce țin de învățământ în uh, recomandările specifice fiecarei țări. Eu mi-aș dori să ne concentrăm mai mult pe sistemele de învățământ și pe formarea profesorilor. Există multe țări în care <laughs> există provocări majore în acest domeniu. Uneori aceste modificări structurale poate că vi se par un proiect uh, ce va dura ani, ani de zile. Însă dacă ne uităm la două țări, Estonia sau Portugalia, sunt două țări care au reușit să-și îmbunătățească sistemul de învățământ în doar câțiva ani. Dacă vă uitați la studiile PISA de la OCDE, Estonia și Portugalia. Estonia e numărul unu în momentul de față. Portugalia a crescut foarte mult datorită reformelor structurale recente. Nu vreau să spun că nu mai au nimic de făcut, însă poți obține rezultate mai bune chiar și într-o perioadă mai scurtă de timp dacă te concentrezi pe ceea ce trebuie, pe problemele corecte. E o chestiune esențială pentru justiția socială, egalitate și competitivitate. Și e și mai important, mai ales când știm că trebuie să ne adaptăm la uh, epoca digitală. Câteva cuvinte acum legate de pilonul social și de semestrul european. După cum știți, rolul pilonului social este de a stabili niște principii de justiție socială, de o piață a muncii corectă și pentru egalitate. Și aceste principii se îngustează, practic. Um, aceste principii sunt uh, prezentate în recomandările specifice fiecărei țări. Nu există o soluție pentru toată lumea, deoarece structurile sunt diferite de la țară la țară. Piața muncii e diferită, serviciul, uh, sectorul serviciilor, impozitarea e diferită de la un stat la altul practicile de pe piața muncii, rolul sindicatelor uh, e diferit. Uh. În orice caz, am vrut să identificăm niște principii cheie de urmat uh, în timpul acestui proces al semestrului european. Doamna Curi, care vorbea, doamna Cari, mă scuzați, vorbea despre situații în care pilonul social are de suferit de pe urma semestrului. Trebuie, într-adevăr, să evaluezi ce anumite recomandări specifice unei țări sunt mai importante decât altele. Lucrurile nu sunt uh, în, alb, în alb sau negru și din nou voi da exemplul Portugaliei. Toată lumea știe cât de dificil era situația economică a Portugaliei. În același timp, Portugalia a reușit să-și reformeze învățământul <laughs> și acum se văd roadele. Poate că nu avea aceeași uh, structura pilonului social, însă dacă vrei să te concentrezi concomitent pe competitivitate și pe incluziune socială și pe calitatea serviciilor sociale, și aici intervine educația, nu intră neapărat în conflict cu o politică fiscală, uh, o politică bugetară foarte, o politică bugetară foarte strictă cu care s-a confruntat uh, Portugalia acum câțiva ani. Spuneam că aceste principii pot fi transpuse în acțiuni concrete în timpul semestrului. Și asta ar trebui să ducă la niște recomandări concrete specifice fiecarei țări. Economia circulară. Aici nu cred că avem o problemă majoră. Legate de drepturile sociale. Toată lumea trebuie să aplice aceleași drepturi ale muncii ca și în economia generală. Poate că în economia circulară lucrurile sunt puțin diferite, însă noi am făcut o comunicare acum un an în legătură cu economia de partajare pentru a identifica modul în care poți analiza dacă ești lucrător sau antreprenor și uneori e foarte greu. Și nu există o măsură unică pentru toți. Dacă e să compere Airbnb și Uber, ambele au o platformă online. Persoana care își închirează apartamentul, e el uh, un antreprenor sau un lucrător sau uh, șoferul comparat cu șoferul de la Uber. Deci nu poți crea o lege comună pentru economia partajată, deoarece uh, modelul de afaceri e foarte diferit. Referitor la venitul mic, minim. Nu e ușor. Dacă am avea un venit minim, probabil că ar trebui să calculăm serviciile sociale, salariul minim. Această combinație diferă de foarte mult de la un stat la altul. Și nu avem capacitatea de a stabili un salariu minim la nivel european. Însă venitul minim a fost prezentat în timpul semestrului european. Deci am, dacă mi-aduc eu bine am identificat atunci 10 țări în care uh, am spus, am pus pe tapet această problemă a venitului minim și le-am propus statelor membre să abordeze problema, deoarece era o problemă structurală de inegalitate. Uneori, poate că asta înseamnă că anumite servicii sunt directorate sau o, o schemă de beneficii sociale sau sisteme de securitate sociale. În alte țări poate că e vorba de cu totul altceva, însă Comisia vede venitul minim, analizează mult mai mult această problemă și uh, ca înainte și încearcă să identifice problemele structurale din fiecare stat membru. Nu prea mai avem timp. Doamna Cuneva vorbea despre cheltuielile sociale care ar putea fi deduse din uh, pactul de stabilitate și creștere. Am discutat asta când a fost vorba despre regula de aur. În general, această idee a fost discutată în sectorul investițiilor. Dacă cheltuielile de investiții ar trebui să fie deduse din calculul pentru a stabili uh, procentul de respectare a pactului de stabilitate și creștere. Acum 2-3 ani se spunea dacă cumva cheltuielile militare ar trebui excluse. Părerea mea personală e că toate cheltuielile ar trebui să fie practic uh, cunoscute public. Deci dacă ai un deficit să se știe exact care e ăla. Dacă excluzi toate cheltuielile sociale, e cam 60% din buget în multe state membre ar mai rămâne doar 40% din uh, cheltuieli care ar intra în calculul pentru pactul de stabilitate. Dacă ne reducem doar la angajare, de exemplu, cheltuieli legate de angajare, ce e relevant aici? Ce poate fi inclus pentru deducere? Evident, o parte a cheltuielilor ar putea uh, ține de plăcile de ocupare direct. Însă ce faci cu educația? <laughs> toată educația sau doar parțial? Sau ce faci cu schemele de prestații de șomaj sau investițiile? E foarte greu. Nu mă opun doar din cauza dificultăților tehnice, ci și din cauza principiului. În același timp, când combați problemele sociale și de șomaj, trebuie să fii capabil totuși să ai niște finanțe publice sănătoase. Doar așa poți să ai niște condiții bune pe termen lung. Cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor. Încă un lucru. Revin la educație, la sectorul învățământului. It's nice to... Uneori E frumos să vezi că chiar și un comisar poate să-și impună unele din idei. Eu am inițiat o idee care a fost inclusă acum câteva săptămâni în comunicările cu privire la învățământ. Ideea era că ar trebui să avem un grup voluntar, un task force voluntar în țările membre pentru sistemul de învățământ un stat membru X care vrea să-și îmbrătățească, de exemplu, formarea cadrelor didactice, OCDE, plus serviciile de la comisii, pot oferi un task force uh, cu asistență tehnică statului membru pentru a analiza punctele forte și slabe și pentru a uh, oferi consiliere în legătură cu ce poate fi făcut, bazându-ne pe cele mai bune practici pe care le avem. Și asta face parte acum din cutia noastră de instrumente, din instrumentarul nostru. Deci vă rog să transmiteți acest mesaj guvernelor dumneavoastră că există acest serviciu la dispoziția lor dacă vor să-l folosească pentru a-și îmbunătăți calitatea învățământului sau calitatea formării cadrelor didactice sau a, a formării profesionale. Deci e foarte important. Vă mulțumesc și vă urez tuturor niște sânziene cât mai uh, plăcute pentru noi, o mare sărbătoare la Nordici. Vă mulțumim! Va trebui să creăm o nouă UE27, ați spus. Nu putem continua ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic după ce iese Marea Britanie. Un punct de plecare interesant pentru noi, care vrem să călădim Uniunea Europeană uh, pe niște baze noi. Vă mulțumim pentru faptul că ați venit, pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru tot ce ne-ați prezentat.